Sí, a ver, vayan tomando asiento y vayan incorporándose. Vă rog să luați loc, spune doamna președinte. Și vă rog să vă pregătiți și cartelele de vot, pentru că vom avea nevoie de ele în timpul votului electronic, votul pe proiectul de buget. Așadar, ir poniéndose ya. O să mai aștept uh, câteva clipe pentru ca toată lumea să se așeze. Bueno, buenas tardes a todos. Așadar, Bună ziua tuturor! Vă rog să luați loc și încă o dată să aveți pregătite cartelele de vot. Aș vrea să le urez bun venit tuturor celor care tocmai au intrat în sală. Am avut deja ocazia să-i salut pe funcționari, pe interpreți și pe uh, ceilalți colegi. Fac din nou același lucru, așadar Bun venit tuturor uh, deputaților, asistenților și funcționarilor care se află în sală pentru sesiunea de vot. Să sperăm că va fi un vot productiv și că vom face o treabă bună, așa cum întotdeauna face, cum se întâmplă întotdeauna în Comisia de Pescuit. Mai întâi vom adopta ordinea de zi dacă nu există obiecții pot considera că ordinea de, jur a fost adopt, ordinea de zi a fost adoptată și acum vreau să dau cuvântul domnului Dolski, doamnei Dolski. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru că mi-ați dat ocazia să vorbesc. Înainte să aprobăm ordinea de zi, aș ruga Comisia să alocăm puțin timp la punctul diverse pentru a discuta situația din ce în ce mai serioasă a pescuitului de macrou în uh, Atlanticul de Nord-Est. Am uh, avut contacte cu membrii importanți ai acestei industrii în legătură cu situația de acolo și cred că această comisie ar trebui să aibă ocazia de a discuta această problemă care devine din ce în ce mai dificilă pentru mulți uh, dintre oamenii care activează în această industrie și pe care eu îi reprezint. Și aș vrea dacă Comisia poate să accepte acest lucru. Mulțumesc, doamna Dodd, spune doamna președinte, pentru că ați uh, invocat această problemă. Este o problemă care interesează pe foarte mulți deputați, pentru că acest sector este afectat de deciziile luate de noi. Cum spuneam uh, și la reuniunea coordonatorilor, puteți aborda chiar dumneavoastră această problemă la finalul ordinii de zi, la punctul diverse. Așadar, cu această adăugire, ordinea de zi este adoptată, se consideră adoptată uh, și, de asemenea, este o ședință care va fi transmisă pe internet. Trecem, deci, la punctul 3, aprobarea proceselor verbale a reuniunilor, ale reuniunilor din 22 iunie și 14-15 iulie. Dacă până la sfârșitul uh, acestei ședințe nu veți uh, obiecta, vom considera că sunt adoptate. Punctul 4, anunțurile președinte, nu am nimic uh, special să anunț, așadar trecem direct la punctul 5 al ordinii de zi și anume votul asupra avizului doamnei Rodust în ce privește proiectul de buget astfel modificat de către Consiliu pentru anul 2011. Doamna Rodust, Doriți să interveniți sau doriți să trecem direct la vot? Așadar, trecem la vot, spune doamna președinte, pentru că nu există dorința raportului de a interveni. Votăm mai întâi amendamentele pe buget și apoi vom trece la amendamentele făcute la raportul doamnei Rodust. Așadar, o să trecem la amendamentele 6, 7, 2 și 3 ale doamnei Fraga. Votăm acum, votul este deschis. Ai un verde de mas que vota. Există un deputat verde în plus care a votat. La coordinadora care eh, că dice que hay Dice la máquina que hay... Dice la máquina, yo no sé si la máquina tiene siempre razón, pero la máquina... Doamna președinte, nu știu dacă calculatorul are întotdeauna dreptate, dar trebuie să refacem votul. Amendamentul 67-23, uh, votul este deschis. Iarăși avem uh, o persoană în plus din partea verzilor. Așadar, uh, s-a făcut vreo schimbare pe care noi să nu știm? Doamna coordonatoare, vă rog să ne explicați ce se întâmplă cu această chestiune. Uh, din partea verzilor suntem doar, doar eu și domnul Beset aici. Uh, cel puțin nu mai văd pe nimeni altcineva. Domnul Hatchton nu este aici, domnul Romeva nu este aici. Păi am uh, de asta am întrebat dacă s-a transferat cineva în Partidul Verzilor, poate s-a convertit cineva la ecologie, e posibil să se întâmple pe perioada ferii. Bine, spunea doamna președinte, mie nu mi s-a întâmplat, dar poate că altcineva. În regulă, haideți să votăm încă o dată. Votul este închis. 15 pentru, 3 împotrivă, se adoptă. Acum, amendamentele care sunt identice 6708 și 6732. Raportorul este uh, autorul amendamentului, doamna Fraga. Votul este deschis. Se închide votul. Adoptat în unanimitate. Pun acum la vot amendamentele 6709 și 6736 ale raportului. E vorba de amendamente uni, uh, identice. Uh, votul este deschis. Votul este închis. Adoptat în unanimitate. 6710 și 6733 ale raportorului de asemenea. Amendamente identice. Votul este deschis. Votul este închis. Adoptat în unanimitate. Pun la vot amendamentele 6711 și 6738, amendamente identice. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Două amendamente identice sunt acum puse la vot. 67-12, 67-39 al raportorului de asemenea. Votul este deschis, votul este închis. Se adoptă. Supun la vot amendamentul 6701 al domnului Ferreira. Votul este deschis. Votul este închis. Da, da.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 Votul este închis. Se respinge. Una, un uh, proiect piloto, care este la enmienda 6705. Amendamentul 6705 al domnului Ferreira. Votul este deschis. Se cierra. Votul este închis. Votăm acum amendamentele 6714, 6726 ale raportoarei, amendamente identice, votul este deschis, votul este închis, se aprobă în unanimitate. Trecem acum la două amendamente identice de asemenea ale raportoarei, 6715 și 6727. Votul este deschis. Votul este închis se adoptă în unanimitate. Amendamentele 6716 și 6728 ale raportorului, de asemenea identice, votul este deschis. Votul este închis. În unanimitate se adoptă. Alte două amendamente identice, 6717, 6729 ale raportorului. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă în unanimitate. Supun la vot două alte amendamente identice, 6718 și 6730 ale raportorului. Votul este deschis. Votul este închis adoptat în unanimitate. pun la vot amendamentul 6706 al domnului Ferreira. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 6703 al domnului Ferrera. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 20 pentru, 10 împotrivă, fără abțineri. Acum, Pun la vot amendament, aliniatul 110702, la care există trei amendamente. Dar dintre acestea, amendamentul 6704 este cel mai depărtat de propunerea inițială. Așadar, votăm pe acest amendament. Votul este închis. S-a respins. Acum, avem celelalte două amendamente pe același alineat, 6719 și 6731. Și sunt identice. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Apoi avem amendamentul 6740, care se referă la două aliniate distincte. Sunt amendamente ale doamnei Levin, uh, care a cerut un vot pe părți. Supun la vot această propunere. E cineva împotrivă? Nu. Atunci, Votăm prima parte, reducerea de 4 milioane de euro la linia bugetară 110801. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Apoi, votăm a doua parte a amendamentului și anume o creștere de 4 milioane de euro la linia bugetară 11080502 privind Agenția Comunitară de Control în domeniul pescuitului. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă cu 11 voturi pentru, 7 împotrivă și 2 abțineri. Acum, următorul amendament nu, nu este caduc, ci se supune la vot. Supun la vot amendamentele 6720 și 6734 referitoare la linia bugetară 110801, amendamente identice și este vorba de uh, restabilirea proiectului de buget, uh, revenirea la forma inițială. Votul uh, este deschis, votul este închis, aprobat în unanimitate. Mergem acum la două amendamente identice, 6721 și 6735 ale raportorului. Votul este deschis. Votul este închis. Adoptat în unanimitate două amendamente identice, 6722 și 6737 ale raportorului. Votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. Acum, 6707 al domnului Ferreira. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Apoi, un amendament al domnului Ferreira, 6700. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Punem acum la vot amendamentul 6724 al raportorului. Votul este deschis. De asemenea, un amendament dedicat proiectului pilot. Votul este închis se adoptă cu 11 voturi pentru și 9 împotrivă. Acum, se pun la vot proiectul pilot al raportorului, amendamentul 6725. Votul este deschis, votul este închis. Adoptat cu 15 voturi pentru și 2 împotrivă. Perfect, acum să trecem la avizul Uh, și votul asupra avizului raportorului. Veți găsi uh, lista de vot numărul 2 și aici avem amendamentul numărul 1 al doamnei Rodus. Îl supun la vot. Votul este închis. Se adoptă. 19 voturi pentru. Apoi, compromisul numărul 1, propus de raportor. Votul este deschis. Votul este închis. 17 voturi pentru, 2 voturi împotrivă. Apoi, trecem la amendamentul 2. Nu, mai degrabă la amend amendamentul 5 al domnei Fraga. Este, vezi, votul este deschis pentru că amendamentul 2 este caduc. Acum, am votat amendamentul 5, votul este închis și se adoptă. Amendamentul 4 al doamnei Remers, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Așadar, au fost 10 voturi împotrivă și 9 voturi pentru. Amendamentul 6 al domnului Gariga Poiedo, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Două voturi pentru, 6 împotrivă. Amendamentul 3, domnul Cadec, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 7 al doamnei Fraga este caduc, pentru că oricum el este conținut în compromisul numărul 1. La fel și amendamentul 8 este caduc și votăm amendament... Nu, și amendamentul 9 este caduc. Și atunci trecem la votul amendamentelor 10 și 11, amendamente identice. Mă iertați, spune doamna președinte, și acestea sunt caduce, pentru că s-a adoptat uh, compromisul 1. Așadar, și 10 și 11 uh, sunt caduce. Trecem la amendamentul 12 al domnului Cadec. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 13 este compatibil cu amendamentul 12 și aparține raportoare. Votul este deschis pe amendamentul 13. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 14, domnul Ferreira. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 15, doamna Remers. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 16, domnul Stevenson, este compatibil cu amendamentul 15. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 17 al domnului Levin. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 2 al raportorului. Votul este deschis. Votul este închis se adoptă. Amendamentele 18 al doamnei Reimers și amendamentul 20 al domnului Cadec și al amendamentul 19 al doamnei Fraga sunt caduce. Trec la amendamentul 21 Ferreira. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Paragraful 6 este amendat prin amendamentul 22 al domnului Cadec. Este un amendament de suprimare, dar domnul Cadec ne-a anunțat că vrea să-și retragă amendamentul. Așadar, mai există acum compromisul numărul 3 al raportorului și îl supun la vot. Votul este deschis. Votul este închis. Adoptat în unanimitate. Amendamentul 23 al domnului Sanchez Presedo, amendamentul 24 al doamnei Fraga, amândouă sunt caduce. Trecem la amendamentul 25 al domnului Cadec. Votul este deschis. Votul este închis. se adoptă. Amendamentul 27 al raportorului, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă în unanimitate. 27 al doamnei Rodust. Votul este deschis. Votul este închis. se adoptă. Amendamentul 28, doamna Rodust. Votul este deschis. Era? Aprobată. Votul este închis, se adoptă. 29 al raportorului, votul este deschis. Votul este închis. Aprobada. Enmienda numărul 30 de la señora se adoptă. Amendamentul 30 al doamnei Rodust. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă în unanimitate. Și acum supun la vot uh, ansamblul rezoluției astfel modificată. Votul este deschis. Votul este închis. se adoptă cu 18 voturi pentru, uh, nu există voturi contra, două abțineri, felicitări raportoare pentru această muncă și de asemenea vă felicit pentru efortul de a obține cât mai multe compromisuri pentru a obține o majoritate cât mai consistentă de voturi în sânul uh, Parlamentului. Vă mulțumesc foarte mult uh, pentru toate aceste lucruri. Trecem la punctul următor. De fapt, aici trebuie să fac o muncă dublă astăzi, pentru că vorbim acum despre proiectul de recomandare al domnului Gallagher în ce privește acordul între Uniunea Europeană și Chile privind conservarea stocurilor de pește spadă în, în Pacificul de Sud-Est. Nu, iertați-mă, spune doamna președinte, am greșit. E vorba de punctul 6 și anume amendarea, modificarea reglementării Consiliului numărul 2187 pe 2005 privind uh, pe uh, interzicerea respingerii selective uh, și restricțiile privind pescuitul de cambulă și calcan în Marea Baltică și în strâmtorile Belți și Sound. Raportorul este domnul Grobarcic. Comisia și-a prezentat proiectul uh, de reglementare în timpul reuniunii din 14 iulie. Am acceptat să avem astăzi dezbatere pentru ca raportul să ne poată, raportorul să ne poată prezenta concluziile sale uh, spre sfârșitul lunii septembrie și fără să mai pierdem timpul, dau cuvântul colegului nostru, domnul Grobarcic, și pentru ca după aceea să putem avea o discuție între deputați. Domnule Grobarcic, aveți cuvântul. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, avem uh, o propunere de raport din partea Comisiei și sunt de părere că această propunere este una de natură tehnică. Cu privire la perioada interzisă de pescuit uh, pentru cambulă și calcan. Dar la punctul 1 se face referire la o chestiune foarte importantă. Este vorba de renunțarea la politica capturilor aruncate peste bord, care a fost foarte folosită până acum. Deci este foarte important și ar trebui să fim cu toții foarte interesați, mai ales statele membre care au ieșire, care sunt vecine cu statele baltice care au ieșire la Marea Baltică, iar uh, această chestiune a mai fost uh, deja discutată și contestată. Vreau să vă atrag atenția asupra unui lucru, mai ales care are legătură cu renunțarea la politica um, aruncării capturilor, respingerii selective. Fiindcă acest... Uh, vreau să vă menționez un aspect care contrazice pescuitul durabil. Este vorba de pescuitul industrial, fiindcă pescuitul la nivel restrâns este un lucru, iar pescuitul industrial altul. Iar în acest caz, uh, restricțiile selective ar trebui să fie interzise tot peștele prins ar trebui să fie înregistrat și pus pe piață în mod legal, bineînțeles, și demarcat. Dar aici ne confruntăm cu o problemă diferită, iar aceasta se referă la pescuitul industrial. Aveam uh, regulamentul uh, 2026 care se referă uh, la faptul că pescuitul industrial nu este acoperit de, nu face obiectul niciunui control, mai ales în Marea Baltică. Iată de ce este foarte important acest lucru pentru stocurile de pește care la ora actuală sunt foarte epuizate, cum ar fi stocul de hering, din Marea Baltică de vest, acesta este epuizat și situația se va înrăutăți dacă nu se face nimic. Acum uh, vine, intră în joc politica respingerii selective. Iar eu aș dori să adresez următoarea întrebare comisiei. Cum propune comisia să, mm, să acționeze aici? Aș dori să întreb Comisia dacă cunoaște pericol pe care îl presupun aceste respingeri selective în pescuitul industrial. Acest lucru este foarte important, așa cum uh, v-am spus, în ceea ce privește stocurile de cod. Aici este vorba de un pește pescuit la o adâncime de 30 de metri, pește care este mort și este după aceea aruncat în mare. Situația este foarte clară, iar um, e limpede pentru toată lumea că trebuie să îi se pună capăt. Acum, în ceea ce privește Cambula și Calcanul, am aici unele îndoieli, vă spun sincer. Am făcut și eu unele calcule și mi se pare și se pare că doar o parte a Mării Baltice este acoperită de acest, această perioadă sezonului de interdicție a pescuitului. Am uh, analizat în profunzime acest subiect și am analizat regiunile 25, 26 și 28. Iar aici trebuie să vă spun că se prind 100 de tone de pește, o cantitate neglijabilă. Nu avem nevoie să impunem restricția pescuitului, dar avem totuși uh, uh, astfel de perioade. Iar în uh, alte zone, cum ar fi strâmtorile Bells și Sound și alte subdiviziuni, unde se unde se pescuiesc sute de Eh, sute de tone de pește, am luat aceste date de pe Eurostat, nu există eh, perioade de interdicție a pescuitului. Iată de ce am unele îndoieli și doresc să adresez eh, o întrebare comisiei. Deci dori să întreb comisia ce are de gând să facă în acest sens. Cum rămâne cu această problemă a sezonului de interdicția pescuitului în diversele regiuni ale Mării Baltice, poate ar fi nimerit să revizuim acest concept pe de întregul. Aș dori în egală măsură să mulțumesc Comisiei pentru cooperarea de care a dat dovadă, mai ales doamnei Ligia Borges. Sper ca această cooperare să fie la fel de rodnică pe viitor ca până acum. Vă mulțumesc! Sí, eh, eh, Doamna președinte, văd că nu mai dorește nimeni să intervină, astfel încât dau cuvântul reprezentantului comisiei. Mulțumesc foarte mult. În ceea ce privește uh, respingerea selectivă pentru pescuitul industrial, uh, Comisia este de părere că nu există o cantitate mare de pește aruncat înapoi în mare, iar capturile nu sunt diferențiate în funcție de specii. Ele sunt monospecifice și sunt folosite și întreaga captură este utilizată. Deci, problema capturilor aruncate pe, peste bord nu este una mare, dar această interdicție se aplică tuturor uh, uh tutul, întregului pescuit din Marea Baltică, bineînțeles și pescuitului industrial. În ceea ce privește zonele cu interdicție de pescuit, acestea există și au fost stabilite acum câțiva ani în ceea ce privește regulamentul TAC cotelor TAC. Sunt acolo pentru a ocroti um, calcanul în perioada de reproducere și conform uh, uh, consilierii juridice de care, uh, scuzați, științifice de care am beneficiat, nu trebuie să revizuim aceste zone de interdicție pentru a proteja perioada de reproducere. Dar orice revizuire va necesita o evaluare științifică și o revizuire a măsurilor tehnice din Marea Baltică, ceea ce, bineînțeles, nu va face decât să prelungească evaluarea acestei aceste propuneri, iar uh, interzicerea restrictive nu va putea fi pusă în aplicare. Este vorba, vă spun încă o dată, de o schimbare a prevederilor din regulamentul cotelor TAC. Propunerea noastră nu este revizuirea acestor măsuri, ci dorește să schimbe pur și simplu um, solicitările juridice, să le dea un uh, un cadru nou. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule raportor. Doriți să mai adăugați ceva? Doamna Rodos, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Stocurile de pește variază, bineînțeles, tot timpul și dacă ne dăm seama că ne confruntăm cu o situație de pescuit excesiv, ar trebui să avem o nouă evaluare științifică. Iată de ce sunt puțin deranjată de ce s-a spus. Nu putem să amânăm uh, la infinit această chestiune. Există o cantitate considerabilă de capturi uh, secundare și multe stocuri de pește se împuținează, iar în Marea Baltică va trebui să ne gândim cum vom face față acestei situații pe viitor. Spuneți că capturile sunt prelucrate în totalitate la pescuitul industrial. Bine, eu nu am înțeles lucrurile așa. Resursele haleutice pot fi pescuite doar în anumite perioade din cauza uh, perioadei de interdicție a pescuitului și aș dori mai multe informații privind acest lucru, fiindcă nu am înțeles foarte bine cum stau lucrurile. Comisia are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Când vorbesc despre aruncarea peste bord a capturilor, acestea ar putea să fie capturi secundare în cadrul uh, pescuitului industrial, așa am înțeles eu lucrurile, acestea nu sunt, arunc, acestea nu sunt aruncate înapoi peste bord. Deci nu e o propunere în nu este o problemă aici, dar uh, capturile secundare reprezintă o altă chestiune și ar trebui să fie discutată în cadrul măsurilor, de, măsurilor selective ale pescuitului pentru a putea pentru a putea pescui exact specia pe care dorești să o pescuiești. În momentul în care peștele este pescuit, se folosește uh, în cadrul uh, unităților piscicole. Vreau să vă spun că orice evaluare a măsurilor tehnice nu face parte din planurile Comisiei la ora actuală, nu în general. Măsurile tehnice, capturile secundare și aruncarea peste borda capturii vor fi, capturilor vor fi revizuite pe viitor și aceste subiecte vor mai fi analizate, dar deocamdată vorbim despre schimbarea prevederilor din cotele TAC, dar toate măsurile tehnice și regulamentul vor fi revizuite în cadrul uh, reformei PAC-ului. Vă mulțumesc! Bueno, pues eh, gracias a la comisión, gracias al... Doamna președinte, mulțumesc foarte mult comisiei și domnului raportor. Termenul pentru depunerea amendamentelor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 nu este prezent în această după-amiază și m-a rugat pe mine să prezint acest punct de pe ordinea de zi. După cum știți, este un subiect care mă interesează și am, mă interesează foarte mult. O să, o să încerc să prezint cât se poate de bine păreri, ideile domnului Gallagher. Dacă aveți întrebări, o să vă răspund eu în numele meu, dar în ceea ce privește prezentarea, o să mă rezum la raportul domnului Gallagher. Știți că acesta este un subiect uh, controversat, conflictual, este vorba de un conflict comercial în acest caz. Mulți s-au referit la el ca o chestiune ecologică, dar în primul rând este una comercială care uh, s-a iscat în anii 90 între Chile și Uniunea Europeană privind uh, flota pentru pescuit în flotele internaționale aceste ape sunt organizate de organizațiile internaționale care sunt responsabile de acest subiect, iar Chile nu vrea să devină membra acestei organizații. Deci, Chile nu este membră a acestei organizații. Avem o organizație spaniolă numită ANAPA, iar în anii 90 aceste vase de pescuit nu aveau acces în porturile din Chile, astfel încât uh, au înaintat o reclamație în Uniunea Europene privind această barieră comercială care încălca articolele 5 și 11 ale GATT. Deci nu aveau voie să debarce capturile în porturile ciliene. Vorbim aici despre, și despre articolul 11 al GATT, care uh, prevede importarea peștelui spadă pe teritoriul cilian. Această plângere a fost declarată admisibilă de către comisie, dat fiindcă existau bariere în calea comerțului, iar uh, persoana responsabilă din cadrul comisiei a adresat mai departe această chestiune OMC-ului. În 2001, Uniunea Europeană și Chile s-au mai apropiat încercând să rezolve acest conflict. Iată, am, am mai trecut ceva timp. Au, au suspendat acest caz în OMC, nu, l-au, nu au renunțat la el, dar a fost amânat, fiindcă s-a așteptat un acord între Uniunea Europeană și Chile între timp. Acest acord provizoriu din 2001 a funcționat destul de prost și, așa cum spune raportorul în raport, nu este vorba doar de navele cu, cu paragate pentru pește cu spade, dar și pentru alte specii de pește. Vorbim despre apele internaționale, nu ciliene, și afectează navele pelagice care pescuiau în aceste ape internaționale astfel încât interdicția varcării Uh, capturilor în porturile ciliene, care se aplica și în cadrul acordului pre, uh, provizoriu, nu a fost soluționată. Iar aceasta afecta și alte flote, nu doar navele cu paragate uh, ciliene, ci și cele pelagice. Raportorul a spus că Chile nu a dat dovadă de nicio, bun, de nicio urmă de bunăvoință în soluționarea acestei chestiuni. Iar uh, legislația națională ciliană a făcut lucrurile și mai complicate în ceea ce privește debarcarea uh, capturilor în porturile pelagice pentru ambele tipuri de nave. Iată deci că Comisia a făcut eforturi continue pentru a soluționa această chestiune și nu mă îndoiesc de acest lucru, iar raportorul este aici de acord Comisia încearcă să, ajunge, să ajungă la un acord definitiv cu Chile. În 2008 au avut loc numeroase negocieri între Uniunea Europeană și Chile, iar, dar, acest uh, fi, acord final nu a făcut decât să oglindească acordul interimar, care nu a funcționat deloc. Iată de ce flota care a depus plângerea se opune acestui acord definitiv, fiindcă nu face decât să repete lucrurile care nu au funcționat până acum. Iar Comisia de curând a declarat că această chestiune ține de dreptul internațional, dar dacă așa stau lucrurile, atunci de ce, avem, de ce trebuie să avem o înțelegere, un memorandum de înțelegere cu Chile? Uh, Chile a, încărcat, a încălcat dreptul internațional, a acționat ilegal și a interzis folosirea porturilor sale. Mai, este, mai există și o altă chestiune care a fost subliniată în raport uh, și pe care domnul raportor a descoperit-o în cadrul discuțiilor din august și mi-a spus acest lucru, fiindcă a discutat cu domnul comisar uh, responsabil și a descoperit acest lucru. Poate că vă amintiți și avem aici textul care ne dovedește acest lucru. Comisia a promis că acest, uh, acest dosar nu va fi retras de la OMC, ci va fi doar amânat, suspendat, până când se va ajunge la o concluzie potrivită, adecvată asupra acestui subiect, dar lucrurile s-au întâmplat exact invers, iată, fără acordul Parlamentului European. Și nimeni nu știa că s-a întâmplat așa. Guvernul spaniol uh, nu era la curent și ei s-au implicat uh, la nivel înalt în această chestiune. Comisia, deci, a acționat uh, contrar uh, angajamentelor sale. Nu o să mă refer prea mult la acest subiect, fiindcă uh, mă irită foarte mult. Domnul Gallagher, deci, a propus să respingem, să nu aprobăm acest acord. Și acest lucru reiese din raportul său. Ceea ce înseamnă că uh, Comisia pentru Pescuit trebuie să vorbească în numele raportorului său. Considerăm că am fost înșelați, mai ales în ceea ce privește retragerea cazului de la OMC, în momentul în care ni s-a spus doar că va fi amânat uh, până, vom ave- până ne vom da noi acordul. Vă spun ce uh, a spus raportorul. Doamna Sanchez da, aveți cuvântul. Muchas gracias, eh, presidenta. Doamna Sánchez Pesedo, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Doream pur și simplu să mă refer la raportul Gallagher. Nu vreau să mă implic în alte chestiuni referitoare la modul în care ar trebui să încercăm să acționăm. E vorba de un conflict dintre Uniunea Europeană și Chile. Acesta e conflictul de la bază și e ceva care există de la sfârșitul anului 2000 2008 ca rezultat unei plângeri la NAPA în 2001. Am avut acel acord uh, interimar și suspendarea procedurii în fața OMC. Știm că există diverse probleme care au fost identificate și discutate. NAPA însăși a discutat despre dificultățile <clears throat> întâmpinate de-a lungul timpului am văzut și adoptarea unui nou cadru pentru a încerca să se ajungă la un acord uh, definitiv, ceva care în derulare din aprilie 2008 încoace. Au fost menționate mai multe probleme și ideea este de fapt că avem ocazia să facem un pas în direcția cea bună pentru a ieși din impasul actual și cred că e o atmosferă mai bună acum e o țară cu care avem un acord de asociere și nu considerăm că ar trebui să acționăm într-un spirit lipsit de cooperare, să avem atâtea îndoiele în ce privește intențiile guvernului cilian. Cred că ceea ce am văzut în ce privește evoluțiile până în prezent a fost o tentativă de a crea un sistem de control care să fie monitorizat de ambele părți Chile, evident, încearcă să-și apere propriul spațiu economic pe de-o parte, iar Uniunea Europeană, în ce o privește, încearcă să mențină activitățile de pescuit în apele internaționale, așa cum sunt recunoscute la GATT. Deci, cred că ambele părți uh, își urmăresc propriile interese, aceste lucruri au fost discutate. Aș vrea să mă refer pur și simplu la câteva aspecte care au fost uh, atinse pentru a vă arăta modul în care această înțelegere, acest acord ar putea fi un pas în direcția cea bună. S-a vorbit despre abordarea multilaterală, dar de fapt cred că această înțelegere este o abordare multilaterală. Vorbim de restricții la dimensiunile minime la punctul 8, ce privește metodologia, abordarea atunci când e vorba de localizarea vaselor trebuie să se stabilească utilizând sistemul de identificare a statului eh, al cărui pavilion este arborat și în ce privește debarcările și transbordările. Acestea trebuie să fie raportate în termen de 24 de ore. Va exista de asemenea. Vor exista trei porturi disponibile pentru debarcare pentru aceste vase, deci s-au întreprins anumiți pași. Avem un acord de asociere cu Chile, Uniunea Europeană și Chile, asta înseamnă că trebuie să dăm dovadă de puțină cooperare cu astfel de țară. În al doilea rând, situația actuală este scenariul cel mai prost cu putință. Să continuăm cu această situație de stagnare nu este opțiune, trebuie să facem progrese și cred că există alternative disponibile pentru noi. Cred că putem îmbunătăți uh, situația actuală. Menținerea acestei suspendarea dosarului la OMC este absurd. Am văzut că acum s-a retras cazul de la OMC, foarte bine, dar mai există și tribunalul privind uh, dreptul mării. E un lucru, o altă posibilitate pe care am putea să o examinăm. Domnul Gallagher mai ridică o chestiune în raportul său pe care cred că trebuie să o examinăm pentru că conflictul s-a referit la peste peștele spada, asta e o problemă aici, dar de fapt și alte specii menționate nu, se, nu fac obiectul dispute, deci cred că ar fi util să găsim o soluție și eventual să o aplicăm și la alte specii, nu doar la peștele spadă. Înțelegere, așa cum e acum probabil că nu va rezolva toate problemele existente, dar trebuie să continuăm să depunem eforturi în, mod, în spiritul cooperării și atunci când există preocupări legitime trebuie ridicate și soluționate, dar această înțelegere e un cadru mai bun decât cel pe care l-am avut în trecut. Și de-a lungul anilor am încercat diverse opțiuni, deci propunerea mea este să mergem pe linia acestui acord, acestei înțelegeri, care este o evoluție favorabilă și nu pot să găsesc, de fapt, niciun argument care să-mi dea speranța că ar fi o soluție mai bună decât această înțelegere. Doamna președinte, este o soluție mai bună, ar trebui renegociat acordul și toate părțile ar trebui să se implice, de exemplu. Da, aveți cuvântul. Comisia acum. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că ne dați comisiei posibilitatea de a reveni asupra acestui dosar la care ne-am, sau asupra căruia ne-am exprimat deja. O să încerc să mă limitez la trei comentarii succinte pentru a nu prelungi inutil discuția. E un element în raport asupra căruia suntem de acord. După cum ați spus și dumneavoastră, domnule președinte, Istoria cooperării cu Chile la Comisia pentru Pește a fost o istorie, o istorie dificilă, a fost umbrită de un conflict comercial. În prezent e util nu doar să ne uităm în trecut, ci să privim și spre viitor. Pentru prima dată după mulți ani, Chile propune prin acest aranjament bilateral o serie de garanții și de angajamente. Cred că cel mai util pentru interesele europene este să progresăm, să utilizăm aceste elemente, pentru că vedem că în raportul domnului Gallagher se spune că una credință, sinceritatea cilenilor sunt puse sub semnul întrebării. Dacă avem într-adevăr suspiciuni, cel mai bine este să progresăm și apoi, dacă sunt probleme de aplicare, să le examinăm. Nu putem uh, a priori să <clears throat> refuzăm orice formă de aranjament cu Chile, care este un partener important pentru Uniunea Europeană, doar uh, pe baza unor experiențe dificile din trecut. Cred că e important să Uh, să ținem minte ce s-a întâmplat, dar să progresăm și pe baza elementelor propuse să îmbunătățim uh, situația pentru interesele europene. Și, în acest sens, aranjamentul bilateral propune o serie de angajamente precise și ferme în ce privește accesul la porturi, de renunțare din partea Chile de a impune în mod unilateral anumite măsuri, cum ar fi dimensiunea minimă a peștelui spad. Deci măsuri care nu sunt decât în interesul nostru, sunt avantaje pentru Uniunea Europeană ar fi dificil de înțeles de ce să refuzăm un nu pentru un acord ideal pe care am putut să-l obținem, dar din nefericire la acorduri internaționale, acordul ideal 100% nu există. Un al doilea comentariu, pe scurt, problema informării Parlamentului și dacă statele membre, cum s-a menționat, referitoare la retragerea cazului de la OMC. Parlamentul și Consiliul au fost pe deplin uh, ținute la curent în Informate în ce privește retragerea și consultate în ce privește retragerea acestui caz de la OMC. Motivul pentru care astăzi e o problemă de neînțelegere, de proastă comunicare, este că această retragere s-a făcut pe calea obișnuită la OMC, adică pe filiera în care sunt părțile politice uh, comerciale de la uh, Comisie, de la Consiliu, care se ocupă de OMC. Iată de ce la Parlament cred că Comisia care se ocupă de comerț internațional a fost consultată la Consiliul Comitetul pentru Politică Comercială și la Comisia Europeană DG Comerț. Poate că acest mecanism uh, nu este pe deplin mulțumitor, ar trebui revăzut poate pe viitor, e adevărat că în foarte puține cazuri începește pescuitul la OMC, dar consultarea instituțiilor s-a făcut cu deplina, deplinul respect și nu a existat nicio intenție, nicio voință din partea Comisiei Europene de a nu respecta rolul uh, întreg și de plin al Parlamentului European în acest sens. Un al treilea element pe care vreau să-l supun atenției Comisiei dumneavoastră e problema intereselor europene, pentru că se spune în raportul domnului Gallagher că acest aranjament nu satisface interesele vizate, adică în ce privește aceste nave cu paraghete spaniole. Ultimele contacte și informații de la cei implicați sunt că sunt cu totul interesate de acest aranjament. Poate că avem variante diferite, poate că în zilele următoare să mai discutăm, dar informațiile de care dispunem sunt acestea. Și cred că putem să mai vorbim, dacă doriți, dar acestea sunt informațiile de care dispunem în această fază și în ce ne privește pe noi, suntem convinși că ideea interesului european în general, dar și în special navele cu paragate spaniole de a accepta ce ne, dă, de, ce ne oferă Chile, pentru că dacă nu acceptăm ce ni se oferă, situația va fi și mai slăbită, mai de pe viitor, pentru a putea obține garanții mai bune. Alternativa e următoarea. Ori acceptăm acum ce ne propune Chile, ori refuzăm pe motiv că îi suspectăm că nu sunt cu totul uh, cinstiți sau sinceri. Dacă acum îi suspectăm, de ce mâine avea o atitudine diferită și dacă cu adevărat asta credem, atunci de ce toți anii ăștia mai discutat și negociat cu cilienii? Vă întreb, dacă până la urmă avem suspiciuni că ei nu sunt sinceri cilieni, atunci să nu mai discutăm, să nu mai negociem cu ei. În ce privește comisia, acest lucru evident nu e acceptabil. Chile, un partener important și în materie de pescuit, progrese importante s-au realizat cu Chile. Vedem prin această propunere de aranjament uh, bilateral uh, în ce privește peștele spadă și vedem Chile pentru prima dată participă la înființarea unei organizații generale de pescuit care se va ocupa de Pacificul de Sud. Deci ansamblul acestor elemente marchează evoluții pozitive. Nu pot să vă garantez că toate problemele vor fi soluționate, dar în fața acestor uh, evoluții pozitive trebuie să încercăm să acceptăm ce putem accepta astăzi. Mulțumesc, domnul președinte. Mulțumesc. O să încerc să îmi păstrez calmul, spune doamna președinte, și să reacționez, să răspund. Am înțeles că comisia are diversi comisari care se ocupă de diverse politici, dar aici se spune că acest caz la dosar la OMC nu va fi retras până în momentul în care există un accept oficial din partea Parlamentului European. Știu că în multe cercuri Parlamentul nu contează pentru... Dar aici contează și s-a spus pe 14 iulie, atunci înseamnă că Comisia ne-a mințit. Dacă nu există linii de comunicare între cei de la Comerț și ceilalți de la Comisie, nu-i problema mea. No, nu ni s-a spus. În luna august am fost informați despre retragerea cazului, când a existat o discuție între raportor și comisar. Deci, de fapt, am fost uh, induși în eroare și, printre altele, a spus și aici că uh, sectorul e de acord. Pe 27 august eu am discutat cu cei din sector și nu erau deloc de acord. Dumneavoastră insistați uh, altfel și de fapt am vorbit cu cei din sector, eu însă și e cuvântul dumneavoastră împotriva cuvântului meu, dar sunt convinsă de cele pe care le afirm aici. Deci undeva există dubii, există îndoieli și ceva n-a mers bine. Dumneavoastră spuneți că ar trebui ori acceptăm asta, ori pur și simplu uităm cu totul. Dar ce se întâmplă cu Chile? Adică ne-a forțat mâna la acordul de asociere în ce privește problema pescuitului, nu așa? Pentru că atunci când s-a ajuns la discuția regulilor de origine pentru acordul cu Chile, atunci am văzut că regulile acestea intră în vigoare pentru prima dată și a fost ceva fără precedent în ce privește semnarea de acordul de asociere. Mi-aduc aminte foarte bine pentru că am fost implicată și mi-aduc aminte ce s-a întâmplat. Deci, de fapt, Chile tot timpul ne forțează nouă mână. Încerc uh, să mențin calmul, dar întotdeauna Chile a forțat mâna noastră și noi avem dreptul internațional care trebuie să fie respectat în orice acord. Și există acordul provizoriu 2001-2008 care a avut, n-a avut niciun scop, n-a servit la nimic din cauza Chile și noi, în Uniunea Europeană, nici noi, nici Spania n-a primit nimic din cauza acestei lipse de cooperare din partea Chile, pentru că în acea întreagă perioadă vasele n-au putut utiliza porturile respective. Pentru că Chile nu vrea să primească instrucțiuni sau indicații de la nimeni altcineva. Chile pur și simplu vrea să își impună regulile asupra tuturor care pescuiește în apele sale și în apele internaționale. Și dacă nu urmezi regulile Chile, nu poți să te duci în porturile ciliene. Asta e simplu, exact ce vrea Chile. N-are nimic de a face cu uh, păstrarea stocurilor. E vorba numai de comerț în cele din urmă. Și nu are nimic de a face cu organizații multilaterale. Știți foarte bine că nu vor să fie membri și știți de ce. Deci asta aveam de spus și asta spune și raportorul deci, foarte bine, s-a retras uh, dosarul de acolo, nu ni s-a spus și acum dumneavoastră spuneți că cu acest acord ar trebui să fim fericiți pentru că altfel nu primim nimic, dar de fapt ideea este ca Chile să respecte dreptul internațional. Oare chiar avem nevoie de un acord între cele două părți pentru a soluționa un astfel de gen de probleme? Nu ar trebui să avem așa ceva. Ce ar trebui să avem este respectul pentru dreptul internațional și, dacă nu, o renegociere a acordului inclusiv toate părțile implicate, inclusiv și cei de la navele cu paragate. Eu sunt împotrivă pentru că știu că nu va merge, nu va funcționa și ei știu de asemenea și cei din Chile știu că nu o să meargă. Deci trebuie să revenim la renegociere. Asta e poziția mea. Raportorul este în favoarea a, pur și simplu a respinge, dar eu vreau de fapt să se renegocieze. Trebuie să ne întoarcem la masa negocierilor, trebuie să se ajungă la un acord, la o înțelegere care să țină cont. Doamna Sanchez, domnul Sanchez Presedo. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am uh, câteva lucruri de spus în ce privește acordul cu două lucruri care au fost afirmate aici. În primul rând, în ce privește propunerea sau proiectul de decizii. Comisia intenționează să retragă acest dosar. Sunt de acord că Comisia trebuie să spună clar aici ce spune și ce face. Știți, Parlamentul European are și el un cuvânt de spus și nu puteți pur și simplu să retrageți uh, un caz uh, fără să ne spuneți și nouă, în al doilea rând. Lucrurile trebuie să fie clare aici. Există multă preocupare, mare îngrijorare în acest sens în sector, dar lucrul trebuie să fie clar, această îngrijorare, această preocupare. Această nemulțumire nu ar trebui să fie cauza pentru neînțelegeri suplimentare. Trebuie să le depășim pentru a putea ajunge la o înțelegere. Și această înțelegere cred că e un pas bun în direcția adecvată și cred că e ceva care poate reprezenta o bază pentru o mai bună cooperare pe viitor. Vrem să existe mai multă încredere reciprocă între Uniunea Europeană și partenerii săi și cred că multe probleme ridicate care n-au fost încă soluționate trebuie să fie soluționate pe baza continuării dialogului și această înțelegere e un pas în direcția cea bună. Doamna președintă, deci aflăm tot timpul lucruri noi care ne induc în eroare și nu funcționează. Domnul Sanchez Presedo, pentru că sunt multe lucruri care se întâmplă și care nu sunt comunicate aici în Parlamentul European când e vorba de chestiuni internaționale. Știți că uh, suntem duși de nas și nu putem accepta. Uitați-vă la problema cu observatorii, la acordul internațional și așa mai departe. Toată lumea se înfierbântă, dar nu ni se permite să participăm cu statut de observator la comitete și comisii mixte. Nu e pic de transparență aici. Nu e transparență. Care ar putea să fie problema ca noi să participăm cu statut de observator? Asta e transparența. Adică ne spuneți un lucru, apoi faceți altceva, ne duceți de nas, așa cum face comisia și acum îmi spun că eu mint și că lor li s-a permis să folosească porturile. Nu li s-a permis să folosească porturile. Știu că suntem cu totul induși în eroare ca membrii Parlamentului. Știu despre ce vorbesc, dar știu foarte bine ce spun și îmi pare foarte rău, dar nu m-am înșelat, dispun de multe informații, alții poate că n-au înțeles bine, dar aș fi foarte surprins să vorbesc spaniola foarte bine și toți spaniolii cu care am vorbit am înțeles perfect ce spuneau. Doamna Rodes. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș vrea să vă asigur și eu de susținerea mea. Mi se pare foarte ciudată situația asta, eh, dincolo de faptul că nu mi-amintesc deloc, deloc să fi fost informați în legătură cu această chestiune. Poate au făcut-o în timpul vacanței. Da, comisia ar trebui să știe că nu suntem accesibili tot timpul. Eu n-am primit niciun fel de informare înainte de vacanță. Așadar, întrebarea mea către Comisie este următoarea. Această informație pe care spuneți că ne-ați trimis-o, uh, sunteți drăguți să ne-o retrimiteți ca să vedem și când ați trimis-o prima dată, la, cu ce dată ați trimis-o prima dată. Susțin poziția uh, președintei, nu voi vota pentru acest acord, nu uh, susțin aici opinia grupului de lucru, ci doar opinia mea personală. Însă am o problemă foarte mare atunci când oamenii pentru care practic lucrăm, pescarii uh, spanioli și alți pescari, pescarii de macro, dacă ei nu sunt implicați în acest proces, uh, dacă încercăm să luăm o decizie politică fără să implicăm pe oameni în acest proces, până la urmă nu o să obținem niciun fel de rezultate. Și asta s-ar părea că se va întâmpla aici. Acordul uh, Uh, propus uh, dă impresia că nu ajută deloc uh, pescarii spanioli de macro. Și atunci, ce se întâmplă? Sigur, dacă se fac progrese, atunci eu susțin, sunt gata să susțin progresul, dar nu sunt gata să susțin acest proiect. Domnul Ribera, Doamna Ribera. Mulțumesc foarte mult. Acum avem o dezbatere cam aprinsă. Cred că trebuie să ne oprim puțin și să ne gândim uh, la rece la toată această chestiune, să ne pregătim și să examinăm problema cu mintea cât, uh, să o examinăm cât mai la rece și să ne asigurăm uh, că lucrurile merg așa cum trebuie. Într-adevăr, există niște divergențe foarte mari. Se pare că anumite informații n-au mai ajuns și pe la noi pe la Parlament. Așadar, cred că înainte de a trece la vot, ar trebui să mai avem o întâlnire, o ședință a Comisiei cu acest punct pe ordinea de zi și cu explicații complete din partea Comisiei, care să nu se refere doar la problema de pescuit, ci și la problema comercială Poate în felul acesta vom înțelege de ce avem toate aceste contradicții. Ați vorbit, doamnă președinte, despre lipsa de coordonare între uh, unitățile piscicole și partea comercială. Asta e o mare greșeală, pentru că asta înseamnă că nu putem obține o soluție reală la această problemă. Va fi dificil să începem de la zero, dar renegocierea pe baza ceea ce avem acum și obținerea unei clauze care să rezolve această problemă ar fi cea mai bună soluție. Deci, înainte de a trece la vot, trebuie să ne facem temele și trebuie să ne asigurăm că și Comisia vine în fața noastră și ne explică exact ce se întâmplă. Doamna președinte, haideți să spunem doar că e o situație ciudată pentru mine și sunt, dacă vreți, reprezentantul domnului Gallagher, reprezentanta domnului Gallagher și voi vorbi în numele său. În această vară știam că acest lucru se pregătea, dar n-am vrut să-l sun pe domnul Gallagher și să fac presiune asupra lui. Sigur, domnul Gallagher poate lua orice decizie dorește, dar de fapt domnul Gallagher m-a sunat și era foarte supărat de toate minciunile care au uh, au fost circulate și domnul Gallagher m-a rugat să nu mai avem întâlniri și acum uh, lucrurile, lucrurile sunt foarte clare pentru mine, că încep să aud tot felul de lucruri noi, iar domnul Gallagher nu vrea decât să stabilească un termen limită pentru amendamente. Sigur, dacă majoritatea asta dorește, putem să facem acest lucru. Nu are nicio importanță dacă votăm împotrivă, un pentru sau uh, dacă propunem amendamente, nu mai are nicio diferență pentru mine. Vă rog. Da, mulțumesc, doamnă președinte, spune domnul Arsenis. Și eu aș vrea să am mai multă informație uh, și să avem o întâlnire mai uh, fructuoasă cu Comisia și cu mai multe informații din partea lor. Asta cred că ne-ar ajuta foarte mult și aș susține această idee. No, de todas maneras, eh, quiero decir, como el... Doamna președinte, în regulă. Ar trebui să votăm pe 29 septembrie. Nu trebuie neapărat să avem o dezbatere în avans. Depinde cum credeți noastră. Încep... Dacă pe 29 septembrie, după dezbatere, vom considera că suntem gata să votăm, putem să votăm chiar în acea zi. Asta mi se pare de bun simț. Pentru că nu putem continua să tot examinăm această chestiune, indiferent cât de interesant ar fi ea. Însă, Comisia știe foarte bine că multe din lucrurile pe care le-am spus noi aici sunt absolut rezonabile. Avem o problemă care a existat de ceva timp. Nu știu de ce nu putem să o rezolvăm. Dar cu cât uh, examinăm mai mult această chestiune, cu atât mai mult ne dăm seama că e o problemă de naționalism a chilienilor în, în problema pescuitului. Îmi pare rău, dar asta e problema cu Chile.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 În ce privește problema cu Chile, acordul cu Chile, putem decide dacă votăm pe 29. Nu aveam de gând să stabilesc acum o dată limită pentru depunerea amendamentelor. Veți putea decide dacă o să votăm pentru sau împotriva proiectului de raport. Nu vreau să mai trec prin asta pentru că este uh, totul foarte clar. Este, este cât se poate de, de neclar. În ce scuze. Doamna președinte, iertați-mă, doamna Bilbao Barandica, nu vă observasem în sală și pentru că domnul Gallagher nu e în sală, am crezut că nici noastră nu sunteți. Iertați-mă. Atunci să schimbăm uh, puțin ordinea uh, punctelor de discuție. Așadar, domnul, uh, raportul doamnei Bilbao se referă la stocurile de uh, Luego se hizo un voto de orientación. De sí, al uh, raportul domnului Gallagher se referă la planul multianual pentru stocul vestit de stagrid negru de Atlantic și pentru unitățile piscicole. Ideea era ca uh, raportorii din umbră să poată începe negocia. Uh, lucrurile nu prea s-au mișcat uh, peste vară. Așadar, ultima dată când ne-am întâlnit, am decis să amânăm problema și a trebuit să spunem că trebuie să continuăm să facem eforturi pentru a avea un dialog cu Comisia și Consiliul sau, din potrivă, să trecem la un vot rapid în uh, cadrul Comisiei noastre. Și să trecem apoi, să există apoi o primă lectură în plenară. Au existat uh, opinii diferite, deci ne-am decis să ne întoarcem la această chestiune. Acum, pentru raportul doamnei Bilbao, vă rog, aveți cuvântul doamna Bilbao. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și mulțumesc tuturor celor prezenți, membri ai diferitelor instituții și, de asemenea, bun venit interpreților. Și am fost foarte surprinsă să văd acest lucru pe acest punct pe ordinea de zi, pentru că atunci când ne-am întâlnit la ultima ședință din iulie, am uh, examinat tot, tot ceea ce s-a întâmplat în legătură cu această chestiune, lipsa de transparență ca și la punctul anterior, dar o altă problemă a fost cea că la Consiliu se punea sub semnul întrebării baza juridică uh, pentru aplicarea acestei inițiative. La ultima întâlnire a Comisiei de Pescuit din iulie am decis că, dat fiind că nu există opoziția Consiliului, să așteptăm până în septembrie și să vedem dacă putem avea o dezbatere și să negociem cu noua președinție. Și asta a fost mm, rezultatul votului uh, orientativ care a avut loc în comisie. Deci mi se pare ciudat că avem acest punct pe ordinea de zi, pentru că și Consiliul, ca și noi, a fost în vacanță, deci uh, n-am putut vedea nicio schimbare în poziția lor sau a noastră. Așadar, eu sugerez să trecem peste acest punct, pentru că nu știm care e poziția Consiliului cu privire la baza juridică a inițiativei. Și de asemenea, nu suntem siguri ce va face președinția Consiliului de Pescuit. Și de asemenea, pe baza lucrurilor discutate cu președinția spaniolă, sau cel puțin asta a fost impresia mea de la ultima ședință de uh, comisie, președinția nu prea e sigură ce să facă, nu prea știe ce să facă, deci nu prea e nimic nou în legătură cu acest raport. Așa sugerez să amânăm los dos eh, de paralelă. Să amânăm până la următoarea ședință și să încercăm să rezolvăm lucrurile în paralel. Bilbao, se la Doamna președinte, în regulă, la ultima întâlnire am decis să amânăm Asta a fost acu- poziția de, din iulie. Deci n-am luat o decizie. Da, da, de asta e pe ordinea de zi. Dar nu mă deranjează să mai amânăm o dată subiectul. Dacă dumneavoastră, raportorii și raportorul, raportorul și raportorii din umbră doriți acest lucru, așa facem. Dumneavoastră decideți. Deci, da, dacă trebuie să așteptăm o decizie a Consiliului, atunci în regulă. Până la urmă, una dintre instituții va trebui să își arate cărțile, să spunem așa. Și să vedem dacă putem să trecem la o primă lectură sau nu. Eu nu cred că este incompatibil, dar pot să vă rog ca noastră raportorul și uh, raportorii din umbră și coordonatorii să încercați să găsiți o posibilă soluție? Pentru că nu vreau să mai așteptăm încă vreo 2 ani până Consiliul se hotărăște să aibă o poziție. Nu știu pe cine trebuie să dăm vina, pentru că nu sunt implicat în acest proiect, dar uh, suntem responsabili uh, să luăm decizii care au legătură cu sectorul nostru. Aveți cuvântul din nou, doamnă Bilbao. Sunt de acord în totalitate cu ce ați spus, doamnă președinte. Și uh, știm că acest raport a început oarecum să prindă viteză. A fost uh, promovat destul de rapid. Și acum am ajuns totuși la un blocaj pentru că am ajuns la un acord cu Consiliul pe baza votului orientativ din Comisie, dar după aceea, în ultima clipă, Consiliul, atunci când am avut uh, trialogul, a luat o decizie pe baza faptului că a existat un blocaj între guvernul uh, spaniol și guvernul francez. Și apoi a apărut această problemă legată de baza juridică. Am vrut să continuăm să negociem, pentru că asta ni s-a părut ideea cea mai bună, dar președinția belgeană nu prea știu nici acum să uh, meargă mai departe. Așadar, mă întrebam dacă cineva poate să ne dea vreo idee în legătură cu modalitatea în care ar trebui să uh, continuăm. Dacă raportorul, raportorii din umbră și coordonatorii ar putea să ia o decizie, ar fi foarte bine. Mă întrebam dacă aveți vreo sugestie în ce privește baza juridică, pentru că aș fi foarte dornică și bucuroasă să putem continua negocierile. Am uh, avut primul trialog, însă guvernul francez și guvernul uh, spaniol au ajuns la un blocaj în relația lor pe această chestiune și atunci cred că acum așa ar trebui să acționăm. Dacă se poate, aș fi foarte dornică să organizez o întâlnire cu raportorii din umbră pentru că acest dosar să poată fi accelerat. Nu cred că dăm dovadă de responsabilitate pentru că nu luăm deocamdată o decizie există aceste impedimente și uh, asta este rezultatul a ceea ce au făcut Comisia și Consiliul. Doamna Andres Barea, pentru a le reaminti colegilor că la ultima întâlnire pe care am avut-o în iulie, dat fiindcă s-au ridicat probleme pe aceste două rapoarte cu baza juridică și Comisia nu a îndeplinit unele dintre cerințele pe care le-am avut noi. Acum suntem pe 30 august și putem să ascultăm din nou înregistrările din iulie și cred că eu atunci am spus să așteptăm o propunere a Comisiei să-i lăsăm până la jumătatea lui septembrie și să ne spună ce crede că trebuie făcut în privința bazei juridice. Pentru că va trebui să ne mai ocupăm și de alte probleme. Doamna Fraga, un lucru este clar aici. Consiliul se joacă un pic cu noi. Practic, amână lucrurile, dar noi trebuie să ne îndeplinim obligațiile și ar trebui să mergem mai departe cu procedura fără Consiliu și fără Comisie, adică să trecem la prima uh, lectură. Să nu uităm că deocamdată nici noi n-am făcut prima lectură. Am încercat să obținem un compromis și cu toate astea nu se întâmplă nimic. Am fi putut, evident, am putea evident să trecem la prima lectură, deci în felul acesta s-ar putea vedea că Parlamentul are următoarea poziție în ce privește subiectul uh, uh, Stavridului Negru. Sau putem să lăsăm lucrurile să treneze. Nu știu. Da, trebuie să luăm o decizie. Dacă celelalte instituții nu vor să-și facă treaba, asta înseamnă că noi nu trebuie să ne facem treaba și să ne respectăm responsabilitățile. Și apoi întreaga chestiune este în mâinile Consiliului. Noi cel puțin ne-am făcut treaba. Eu așa văd lucrurile. Acum, Sigur că am putea să tărăgănăm și noi lucrurile așa cum face Consiliul, să dezbatem uh, la nesfârșit baza juridică. Așadar, vă rog pe dumneavoastră și pe domnul Gallagher să discutați uh, cu coordonatorii și cu raportorii numără ca să hotărâți cam ce procedură ar trebui să urmăm. Dacă suntem blocați în aceleași probleme, în regulă dar cu toții ar trebui să ne asumăm responsabilitățile, cred eu, și să trecem la prima lectură în Parlament. Aș vrea să stabilim un termen limită și să-l respectăm. Asta e opinia mea. Dar, evident, am foarte mult respect pentru raportori și raportorii din umbră și vă rog ca în următoarele două săptămâni să luați o decizie și să ne dați cea mai bună alternativă. La palabra, pero si es que el Consejo no me va a decir nada, Consejo. Doamna președinte, vreau să dau cuvântul reprezentanților Consiliului dacă vor să spună ceva. De obicei nu vor să spună nimic, dar aveți cuvântul. O la poziția del Consejo, venga. Da, vă rog, poate puteți să clarificați care e poziția Consiliului. Thank you, Madam Chair. Um... Mulțumesc, doamna președinte. Nu doream să iau cuvântul astăzi, deci aveți dreptate, nu vă voi spune prea multe. Sunt de acord cu doamna Bilbao. Nu s-a înregistrat prea mult progres vara aceasta, dat fiindcă n-am mai avut ședințe, dar uh, ne străduim. Știe toată lumea care sunt problemele cu care ne confruntăm și despre ce discutăm aici. Sper să avem în curând o poziție din partea Consiliului, dar astăzi nu mai am mai mult de spus. Doamna președinte, bun, deci se confirmă ce am spus, nu dau vina pe președinție, dar uh, această chestiune este una veche. Știu că nu președinția uh, belgiană este de vină, dar trebuie ca dumneavoastră să găsiți o soluție. Aș vrea ca raportorul și raportorii din umbră să se întâlnească și să ne dea o propunere uh, adecvată pe care să o, o urmăm. Dar, până la urmă, trebuie să luăm o hotărâre ceea ce ne aduce la... Să știți că acum sunt liniștită, îmi spune doamna președinte, după problema cu Chile. Îi dau uh, cuvântul doamnei Dots pentru a prezenta chestiunea pe care a menționat-o la începutul reuniunii. Mulțumesc, doamna președinte. Cu toții am văzut la televizor vara aceasta imagini cu stocurile de macro și problemele aferente. Nu o să intru în profunzime acum, dar doresc să vă descriu în linii mari situația. În ultimii 10 ani, industria pelagică în Europa de uh, nord-vest, inclusiv Norvegia, a încercat să gestioneze aceste stocuri de macro uh, um, și a fost considerat uh, o, um, uh, un pescuit durabil la nivel internațional. Avem uh, acorduri de coastă de câțiva ani, iar uh, planul de gestionare pe mai mulți ani din aceste acorduri a fost uh, considerat insuficient de ICS. Dat fiind că insulele Faroe nu participă la aceste acorduri și că există un pescuit liber în Islanda, nu va exista o gestionare cuprinzătoare a acestor stocuri în 2010. Cu toții știm că negocierile s-au blocat la Londra în luna iunie, înainte de vacanța de vară, iar pe 7 iulie eu și alți deputați britanici și cu lidera industriei pescuitului în Marea Britanie, ne-am întâlnit cu domnul comisar pentru a discuta, cu doamna comisar pentru a discuta aceste lucruri. Ne-a impresionat sprijinul viguros pe care l-a oferit, dar de atunci doamna uh, comisar s-a întâlnit cu ministrul pescuitului din insulele Feroe și, din păcate, autoritățile au anunțat uh, o cotă autonomă de 85.000 de tone. Asta împreună cu anunțul Islandei de cote autonome, acest, uh, acesta reprezintă 35% din uh, tacul pentru uh, macro, așa cum a fost el hotărât în acordurile de coastă. Nu vreau să intru în detaliile acestui acord acum, dar în afară de faptul că Islanda și insulele Feroe au, au uh, declarat unilater, au stabilit unilateral o cotă atât de ridicată, se uh, citează, se, se face referire la un stoc uriaș de macro în apele, în aceste ape. Noi știm că macroul este un pește migrator și uh, tiparele stocurilor se schimbă pe parcursul anului, astfel încât uh, nu ar trebui ca aceste schimbări temporare să fie folosite ca o scuză pentru suprapescuit, fiindcă aceste cote crescute nu sunt permanente, iar uh, pes- uh, pescarii pelagici au încercat să, să împiedice pescuitul excesiv în ultimii ani. Norvegia a reacționat uh, interzicând uh, debarcarea macroului din partea navelor uh, provenind de aceste două um, locuri. Uh, eu încurajez această inițiativă și am făcut-o deja până acum, o fac și astăzi, fiindcă în absența unei astfel de politici îi laud pe, pe um, pescarii scoțieni care au împiedicat debarcarea uh, Uh, unei capturi de pe o navă care provenea din Islanda. Iar ceea ce se ne întâmplă acum uh, ne amintește de ce s-a întâmplat acum câțiva ani, ceea ce a adus uh, la o cotă, um, la o cotă mărită pentru fletan. Doamna președinte, o întrerupe pe vorbitoare spunând că dorește să dea cuvântul comisiei, dat fiind că, că ședința se apropie de sfârșit și interpreții trebuie să plece. Altfel, dat fiind că nu mai avem decât 5 minute la dispoziție, nu vom avea timp suficient. Vă rog să, să conchideți. Da, ap aproape că am terminat. Vreau să reamintesc comisiei că Islanda a început aderările de, mă scuzați, negocierile de aderare la Uniunea Europeană și aș dori să vă reamintesc faptul că noi ne-am oferit sprijinul doamnei comisar. Este important că doamna comisar are o poziție foarte viguroasă și trebuie să le uh, cerem statelor membre să ia măsuri adecvate și să introducă sancțiuni um, împreună cu Norvegia. Trebuie să fie foarte clar Islande că poate periclita negocierile de aderare prin astfel de acțiuni care încalcă acordurile internaționale într-un mod atât de vădit. Vreau să vă rog un lucru și mi s-a atras atenția din partea domnului vicepreședinte că săptămâna viitoare va avea loc o conferință uh, în uh, insule Feroe privind această chestiune, iar această conferință se referă la aspectele de gestionare ale stocului de macro. Va, aș ruga ca comisia noastră să trimită o mică delegație la această conferință. Înțeleg că comisia și unele state membre vor fi prezente la această conferință. Vă mulțumesc pentru că mi-ați permis să, să discut această chestiune la ședința noastră, care este foarte importantă pentru industria noastră și în, în în Marea Britanie reprezintă o sumă foarte mare de 150 milioane de lire sterline pe an. Mulțumesc foarte mult, spune președinte. Aș dori mai întâi să vă să, în ceea ce privește propunerea doamnei Dodds și domnului Stevens, am putea să trimitem un vicepreședinte ca partea delegației comunitare la această conferință pentru a analiza acest subiect. Rămâne să vedem ce va spune domnul Thompson, dar îl propun pe domnul Stevenson, scoțian fiind, dar putea să ne reprezinte pe noi la această întrunire care va avea loc la începutul lunii septembrie. Sunteți de acord? Domnule Thompson, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Pe bună dreptate s-a spus că această chestiune este foarte gravă în ceea ce privește gestionarea macroului în Atlanticul de Nord. Și așa cum s-a spus, iar pe bună dreptate, doamna comisar are o poziție foarte puternică um, privind uh, părțile terțe de aici, uh, implicate aici. Uh, acțiune a celor două părți implicate este irresponsabilă S-a dat un uh, comunicat de presă din partea comis, doamnei comisar și s-a trimis o scrisoare oficială a autorităților feroeze în acest sens. La începutul lunii august ne-am întâlnit cu ei și statele membre și am discutat uh, mai multe abordări posibile privind insulele și privind Islanda și, bineînțeles, uh, vă închipuiți care sunt măsurile despre care am putea vorbi. Uh, toate măsurile pot, toate, toate măsurile sunt discutate acum. S-a propus să, să ne întâlnim cu autoritățile din Sile Feroe și să avem această întâlnire la sfârșitul săptămânii viitoare. Deocamdată înțeleg că reprezentanții insulelor vor fi prezenți la conferința despre care a vorbit doamna Dodds, care va avea loc săptămâna viitoare, marți, miercuri, joi. Deci am putea să avem această întâlnire la sfârșitul săptămânii. În ceea ce privește reprezentanții comisiei noastre, va trebui să discut mai întâi cu membrii comisiei mele, dar uh, această conferință este deschisă participării oricui Uh, are, manifestă un interes privind pescuitul pelagic. Comisia va, se va ocupa în continuare de această chestiune într-un mod uh, foarte proactiv. Noi dorim să ajungem la niște rezultate care să mulțumească toate părțile implicate, uh, nu doar Norvegia și Uniunea Europeană, dar și insulele Feroe și, Norve- și Islanda precum și industria pescuitului pelagic din, din Uniunea Europeană. Vă mulțumim pentru sprijinul acordat din partea membrilor comisiei, partea deputaților și vom încerca să ajungem la o rezoluție adecvată cât mai curând cu putință. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, domnule Thompson, mulțumesc și, mulțumesc și interpreților, vă mulțumesc tuturor vom face tot ce putem pentru a ne asigurăm că domnul Stevenson, primul vicepreședinte, ne va reprezenta la această conferință. Ne vom întâlni din nou pe 29 septembrie. La revedere!